Costa. Stimate domnă președinte, doamnă Costa, stimați vicepreședinți, coordonatori, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Mă simt foarte onorat să mă aflu alături de dumneavoastră în această seară. Astăzi, mai mult ca niciodată, dumneavoastră, Parlamentul European și membrii săi formează noua Comisie Europeană și înainte de a-mi prezenta viziunea pentru portofoliul nostru, aș dori să spun câteva cuvinte despre motivul pentru care mă bucur să mă aflu astăzi aici. Să fii comisar înseamnă să fii un european angajat. Să fii comisar înseamnă să reprezinți interesul european și niciun altul. Să fii comisar înseamnă să slujești cetățeanul european. Nu mă pot gândi la nicio onoare mai mare decât să răspund la această chemare. Știți, și, și știu și eu, că relațiile dintre Uniunea Europeană și Ungaria au trecut printr-o perioadă foarte dificilă. Am avut dezacorduri pe anumite subiecte foarte importante și uh, ne-am certat sus și tare mult timp. Dar una dintre marile calități ale Uniunii Europene este că ne dă spațiu să ne confruntăm divergențele și să ne soluționăm litigiile deschis, democratic și pașnic. Lucrăm ca să ne depășim dezacordurile, oricât de grele sunt, și asta ne face mai puternici, ca state individuale și ca Uniune. Până la urmă, suntem uniți de aceleași valori europene demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept și respectarea drepturilor omului. Acestea sunt valori față de care am un angajament profund și personal. În această seară vreau să vă împărtășesc viziunea mea referitoare la educație, cultură, tineret și cetățenie. Vreau să vorbesc despre munca pe care trebuie să o realizăm împreună. Dacă ne citiți ziarele, ați putea rămâne cu impresia că acest uh, portofoliu nu e cel mai urgent. Să știți că nu sunt de acord. Ce provocare e mai urgentă decât viitorul tinerilor noștri? Ce problemă e mai îngrijorătoare decât șomajul la tineri, care rămâne mai mare de 50% în unele state? Ce sarcină e mai necesară decât să dăm viitoarelor generații cel mai bun start în viață? și ce ar putea să fie mai prețios pentru Uniunea Europeană decât propria sa cultură și propria sa identitate. Ne simțim protejați în uh, patrimoniul nostru cultural. Ce înseamnă Europa dacă nu un patrimoniu comun, o comunitate de valori împărtășite? Stimați deputați, cred că acest portofoliu al nostru este la fel de vital ca oricare altul. Dacă vrem să reclădim o economie corectă și durabilă, trebuie să începem cu educația. Trebuie să ne pregătim tinerii pentru o lume multiculturală și accelerată. Dacă ne dorim ca artiștii și creatorii noștri să-și găsească noi uh, spectatori în Europa și în lume, trebuie să le dăm instrumentele ca să supraviețuiască și să prospere în epoca digitală. Noi toți privim educația, cultura, sportul și participarea civică ca pe un mijloc de a ne eh, debloca potențialul de ființe umane. Nu suntem resurse economice, nu suntem piese dintr-o mașinărie. Ca oameni găsim sens în relațiile noastre cu alții. Devenim întregi numai când ne aducem contribuția la ceva mai mare decât noi. Politicile din portofoliul nostru sunt uh, realizate cel mai mult la nivel național, regional și local, cât mai aproape de cetățeni posibil și așa și trebuie să fie. Dar sunt uh, alături de cei dintre dumneavoastră care cred că Uniunea Europeană poate și trebuie să joace un rol de lider. Trebuie să ne ajutăm statele membre și părțile interesate să răspundă provocărilor urgente cu care ne confruntăm toți. Vreau să contribui la modernizarea sistemelor noastre de educație, din uh, mica copilărie până la studiile postuniversitare. Vreau să mă asigur că avem profesori motivați și bine pregătiți, a căror muncă este recunoscută și prețuită în întreaga societate. Vreau ca școlile și universitățile noastre să uh, adopte noi tehnologii și noi moduri de predare și de învățare dar doresc și să mă asigur că ne atingem obiectivele în cadrul strategiei Europa 2020. Mai mulți studenți care termină studiile superioare și mai puțini elevi care abandonează școala. O persoană tânără care iese din școală fără niciun fel de diplomă are deja un mare dezavantaj social înainte de a-și fi început cu adevărat viața. Dragi colegi, prioritățile mele pentru următorii cinci ani sunt clare. În primul rând, trebuie să punem educația în centrul planurilor Uniunii Europene de creștere și ocupare. De aceea, Jean-Claude Juncker m-a cerut să susțin pachetul de investiții pe care îl va prezenta în trei luni de la intrarea în funcție. Astăzi, îmi iau angajamentul față de dumneavoastră că voi urmări acest obiectiv nu doar acum, la început de mandat, ci în fiecare an, când Comisia va propune recomandări anuale pentru fiecare țară statelor membre. Asta înseamnă că voi pune presiune asupra guvernelor, no guvernelor noastre ca să investească în profesori și în noile tehnologii de clasă și să și modernizeze metodele de predare și programele. Chiar când statele membre trebuie să își redreseze finanțele publice, e vital să-și protejeze investițiile în educație și formare. În al doilea rând, doresc să mă asigur că industriile noastre culturale și creative pot să înflorească în lumea digitală. Europa este lider în domeniul conținutului creativ. Trebuie să fim mândri de asta. Astăzi vă promit că niciun, nicio negociere comercială de nicăieri din lume nu va submina rolul culturii și importanța crucială a susținerii publice. Îl citesc pe Jean-Claude Juncker. Nu vom sacrifica diversitatea culturală a Europei pe altarul liberului schimb și vă pot asigura că orice reformă a regimului proprietății intelectuale ne va promova nu doar artiștii și creatorii, ci și diversitatea culturală care este nucleul identității europene. Mă voi asigura că toată acțiunea europeană, că orice acțiune respectă natura unică a culturii, așa cum este stipulat în tratat. În al treilea rând, vreau ca universitățile noastre să devină cele mai bune din lume. Acestea sunt unele din instituțiile cele mai prețioase din Europa sunt pilonii societății noastre, sunt o sursă vitală de inovație. În Europa Centrală, înainte de 1989, erau bastioane ale libertății, care păstrau în viață gândirea liberă. Astăzi, multe dintre acestea nu și-au deschis porțile încă spre lumea exterioară. Multe nu s-au adap adaptat încă la schimbarea economică și socială. Doresc să vă asigur că Comisia Europeană va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție ca să ajute universitățile să se modernizeze și să dezvolte o nouă relație cu societatea extinsă. Vreau ca triunghiul cunoașterii între educație, cercetare și lumea afacerilor să devină un parteneriat real. Vom investi în continuare în Institutul European de Inovație și Tehnologie, EIT, și vom continua și acțiunile Marie Sklodowska-Curie. EIT este un proiect revoluționar care deja schimbă modul în care privim inovația și mulțumesc mult Parlamentului pentru că susține EIT-ul. Haideți acum să colaborăm ca el să devină un succes și mai mare și să-și răspândească activitățile în întreaga Europa. Centrul Comun de Cercetare va fi situat în mandatul meu, în centrul politicilor europene. O politică bună are nevoie de cercetare adecvată și de probe solide, iar Centrul Comun de Cercetare va fi în slujba tuturor domeniilor politice de care ne ocupăm. Acest centru este un creier extraordinar care stă în centrul gândirii noastre și vreau să profităm cu toții de el. Dragi colegi, a patra prioritate, voi coopera strâns cu colega Marian Tyson, comisar pentru ocupare și afaceri sociale, ca împreună să facem tot ce putem ca să combatem șomajul în rândul tinerilor. Știu că Uniunea Europeană e doar o parte a soluției. Mare parte a muncii grele ține de statele membre, dar îi, vor, îi voi susține puternic pe cei care vor încerca să facă eforturi, devo devotând resurse din portofoliul meu. Și cred că împreună putem realmente să schimbăm ceva. Cu sprijinul dumneavoastră și împreună cu statele membre putem să-i ajutăm pe tineri să facă tranziția la lumea muncii. Vom reuși acest lucru dacă ne modernizăm educația și formarea, în așa fel încât sistemele de învățământ să susțină piața muncii în secolul 21, susținând tineret, finanțând noi parteneriate între universități, colegii de formare și afaceri, ameliorând calitatea uceniciilor și oferind tinerilor toate beneficiile învățării informale, în afara sălii de clasă. A cincea prioritate. Vreau să-i implic pe tinerii Europei în crearea de politici. Tinerii Europei sunt confruntați cu o provocare fără precedent. Criza economică nu doar că a împins șomajul la niveluri critice în mai multe țări, ci a și stârnit întrebări dificile despre locul tânărului în societate. Mulți tineri sunt mai bine informați și mai bine conectați decât orice altă generație de până acum, mulțumită noilor media sociale. Dar tinerii nu au întotdeauna o voce puternică pe plan politic ca să formeze societatea de mâine și eu vreau să schimb acest lucru. Dialogul nostru structurat cu grupurile de tineret și-a arătat valoarea, dar cred că trebuie să mergem dincolo de uh, partenerii noștri tradiționali bine organizați și să-i uh, îmbrățișăm și pe cei dezavantajați. Plănuiesc să dezvolt noi platforme care să ne permită să ajungem la un milion de tineri în următorii cinci ani. Acest lucru va însemna o schimbare reală în democrația participativă și o susținere reală la, pentru eforturile acestui Parlament de a întinde mâna către tineri. A șasea prioritate. Vreau să reînnoiesc simțul cetățeniei europene. Cetățenia europeană înseamnă mai mult decât cuvinte într-un tratat. Cetățenia europeană e mai mult decât un pașaport comun. Cetățenia europeană e mai mult decât o completare a cetățeniilor noastre naționale. Vreau ca cetățenia europeană să fie un lucru pe care îl trăim, pe care îl respirăm, ceva care ne îmbogățește viața de zi cu zi, ceva care ne ajută să clădim o identitate europeană care se potrivește foarte bine cu toate aspectele uh, noastre. Portofoliul nostru e cel mai bun loc de pornire. Educație, tineret, cultură și sport, toate politicile și programele noastre construiesc un simț al cetățeniei și al apartenenței. Programul nostru, Europa pentru cetățeni, va spori conștientizarea istoriei comune a Europei și a valorilor noastre partajate. Va ajuta oamenii să înțeleagă ce face Uniunea Europeană pentru ei – nu veți găsi cuvintele sport și multilingvism în titlul portofoliului meu, însă acestea fac parte din munca mea și mă bucur foarte mult că am această responsabilitate. Pentru prima dată la bugetul UE Sportul de bază european are 300 de milioane de euro ca să-i protejeze pe tinerii sportivi, să protejeze drepturile tinerilor și ale copiilor sportivi, să combată violența și discriminarea, să combată dopajul și meciurile aranjate. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru că a creat Săptămâna Europeană a Sportului și contați pe mine când vom lansa prima Săptămână Europeană a Sportului anul viitor. Pentru a promova învățarea de limbi străine și diversitatea lingvistică, sunt mândru să spun că avem instrumente puternice. Avem programul Erasmus+. Acesta declară că învățarea de limbi străine și diversitatea lingvistică este unul din cele șase obiective majore ale sale. Sper că vom putea colabora ca să profităm la maximum de această oportunitate extraordinară de a promova toate limbile europene, indiferent cum sunt vorbite. Carta Drepturilor Fundamentale ne cere să ne respectăm diversitatea lingvistică și voi coopera strâns cu domnul Timmermans ca să mă asigur că această cartă este la înălțimea ambițiilor sale. Stimați deputați, mi-am stabilit câteva provocări formidabile. Ca să le fiu la înălțime, va trebui să mă susțineți. Și chiar dacă reușim, nu vom vedea astăzi toate beneficiile ca și arhitecții catedralelor medievale, poate că niciodată nu vom vedea rezultatele finale ale muncii noastre, dar eu sunt gata pentru această misiune și sper că veți fi alături de mine. Și aș dori să închei pe o notă de optimism. Cred că trebuie cu toții să fim încurajați și să luăm putere, pentru că avem atât de multe instrumente extraordinare. Erasmus a devenit una dintre invențiile cele mai prețioase ale Europei. Simbolizează mobilitatea, tineretul, deschiderea și dorința de a ne înțelege și de a ne cunoaște vecinii. Mai mult decât orice alt program, Erasmus ne ajută să clădim identitatea europeană de care Uniunea noastră are nevoie atât de urgent. Sunt onorat să-mi asum răspunderea pentru noul Erasmus+. Plus. Vreau să lucrăm împreună să ne asigurăm că primește și finanțarea pe care o merită. Știm și știți că nu instituțiile noastre vor uh, pune în pericol finanțarea sa. La începutul acestui an am lansat noul program și avem datoria să ne asigurăm că dă rezultate pentru cei 4 milioane de, de oameni care vor studia, lucra și uh, voluntaria într-o altă țară. Iată prioritățile mele pentru următorii 5 ani, avem multe de făcut și avem datoria să ne ascultăm cetățenii, mai ales pe tineri. Va fi, ar fi o onoare pentru mine să slujesc cauza europeană. Ar fi o onoare să slujesc Comisia dumneavoastră și Parlamentul European în calitate de comisar european, comisarul vostru. Împreună putem să facem lucruri mari. Deci haideți să ne apucăm de treabă.